todos. Vamos dar início à sessão. A agenda, o ponto 1 um da, da, da sessão. Bună dimineața! Haideți să începem ședința. Punctul 1 de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Tem a ver com a, da-, com a adoção da agenda. A agenda circulou por todos. Se não... Cu toții ați primit, cred, ordinea de zi. Ar trebui să o veți în față. Dacă nu aveți observații, considerăm că ordinea de zi se adoptă. Punctul 2. Comunicările președinției. Sunt disponibile toate limbile astăzi, cu excepția maltezei. În al doilea rând, avem uh, un punct uh, raport cu privire la trialogul, am să-i dau cuvântul raportoarei pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare, Evilia Blinkeviciute. Gerbiami colegos, strumpei, pristati... Bună dimineața, mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, pe scurt, care sunt rezultatele cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare? Acum două săptămâni, am uh, ținut primul trilog, prima rundă de negocieri tripartite, însă înainte de asta am avut o întâlnire cu raportori din umbră și am uh, discutat posibilitatea de a ține triloguri politice în această întâlnire cu raportorii din umbră, am hotărât că suntem gata să sprijinim uh, poziția liderilor Parlamentului European. Adică, de fapt, să nu avem niciun fel de dialog politic câtă vreme nu există certitudine cu privire la noul cadru financiar multianual. Nu știm exact care vor fi sumele, nu știm care va fi contribuția fiecăruia, prin urmare nici nu putem să începem să discutăm. Asta a fost uh, poziția pe care am prezentat-o la primul trilog și trebuie să spun că cu această poziție am încheiat. Am hotărât însă să purtăm discuții pe partea tehnică. Am început deja ieri primul trilog pe aspectele tehnice. Am uh, discutat preț de trei ore, am avut uh, discuții intense și am reușit să găsim un compromis pe fiecare punct. Vreau să vă spun că Chiar și așa ne-am înregistrat un progres foarte mare, dar atmosfera de lucru între cele trei instituții a fost foarte pozitivă, propice și o să continuăm aceste discuții tripartite tehnice. Pe 11 martie o să fie următoarea rundă. Însă era o zi prevăzută pentru un dialog politic. Cum am spus că nu vrem să ne angajăm într-un dialog politic dacă nu avem nimic cunoscut, nu știu cum va fi. CFM-ul va fi discutat de liderii de la summit începând de astăzi, dar câte vreme ei uh, nu vin cu sume concrete, cu cifre, nu putem discuta nimic la nivel politic. Avem nevoie de angajamente pentru a putea să ne îndeplinim toate obiectivele și a răspunde la provocările europene. Am trimis o scrisoare Comisiei Europene și i-am cerut să ne prezinte propuneri pertinente cu privire la modul în care pot să continue programele care deja funcționează în cadrul FEG. În cazul în care nu reușim să obținem un acord înainte de decembrie, înainte de începutul anului următor, de fapt, Trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate, pentru că se poate întâmpla orice. Și va trebui să urmăm recomandarea liderilor Parlamentului. Așadar, am trimis Comisiei o scrisoare cu privire la continuarea programelor FEG. Cam asta e. Dacă mai apar vești, bineînțeles că o să vă țin la curent. Mulțumesc! Obrigada! Eh, Mulțumesc! Haideți să mergem mai departe atunci. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor anterioare. Dacă nu sunt observații, le considerăm adoptate. Punctul 4 pe ordinea de zi. Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă. Am să-i dau cuvântul raportorului, Manuel Pizarro, care cred că încă n-a venit. Dacă nu este în sală, atunci poate că unul din raportorii din umbră poate să ia cuvântul. Thank you very, thank you very much for the floor. I will speak on behalf of... Uh, doamna Tonk, mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Am să vorbesc în numele um, raportorului care nu este prezent astăzi. Cred că dacă parcurgem... Uh, doamna Schitedal este raportarea pe care o locuiesc. Dacă mă uit la aceste amendamente, vred, văd că se dorește continuarea rețelei, rețea care a adus foarte multă plus valoare în anii din urmă statelor membre ne ajută să ne adaptăm la noile provocări cu care se confruntă acest uh, domeniu. Bineînțeles că există mult loc de îmbunătățire. Grupul PPE consideră că rețeaua ar trebui să își aleagă prioritățile și direcția ea însăși, așa cum reiese din multe din amendamentele depuse de raportori din umbră. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să direcționăm noi, să dirijăm această rețea. Însă, ar trebui să preluăm unele din amendamente și să includem unele din prioritățile noastre în obiectul rețelei. De la PP avem trei puncte la care ținem. În primul rând, nevoia de formare vocațională pentru a ține cont de nevoile com- companiilor pentru a face față oportunităților și provocărilor digitalizării, de cererea și oferta de pe piața muncii în Europa și cooperarea cu alte servicii de ocupare. Sunt uh, lucruri avute în vedere și de Consiliu și de mulți alți colegi. PP-ul nu este de acord cu amendamentele depuse de Vers pentru a înființa o structură permanentă a rețelei. Și, bineînțeles, așteptăm cu interes să vedem ce se mai discute la întâlnirile cu raportori din umbră pe viitor. Mulțumesc! Bine, mulțumesc. Are acum cuvântul raportorul de la Renew, doamna Alieva Veli. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, vreau să le mulțumesc și eu celor care au contribuit prin amendamente constructive. Sunt multe aspecte asupra cărora putem fi de acord. Sunt de acord că ar trebui să existe o abordare favorabilă incluziunii, să se sprijine ocuparea și locurile de muncă durabile. Văd că mulți consideră că această rețea ar trebui să-și continue activitatea și să-și cântărească cooperarea cu serviciile publice de ocupare a forței de muncă, alte instituții, cu organizațiile care fac formare profesională pentru a face schimb de bune practici și pentru a avea un cadru de politici coerent și adecvat la nevoile pieței muncii. Un alt lucru care ne interesează pe mulți dintre noi este să se adopte politici eficiente, bine țintite, care să îi includă și pe cei vulnerabili, pe cei cu dizabilități. Pentru că avem uh, și un mare obiectiv, al, cel al digitalizării, trebuie să putem valorifica și oportunitățile pe care le aduce digitalizarea sau transformarea digitală. Însă, vreau să spun că eu aș prefera să ne ținem de propunerea Comisiei în ce privește perioada pe durata căruia să funcționeze rețeaua. Comisia spune că sunt constrângeri bugetare și ar trebui să respectăm aceste constrângeri. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul raportoarei de la ID, Stefania Zambeli. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi! Aceste servicii publice de ocupare a forței de muncă sunt un instrument important ce au avut un efect benefic asupra cetățenilor europeni. De aceea se impune să prelungim cooperarea dintre aceste servicii publice de ocupare până în 2027. Este important să reformăm instituțiile publice de ocupare pentru că în unele țări pur și simplu nu mai sunt adecvate și nu reușesc să-i sprijine nici pe cei care vor să lucreze, nici pe cei care vor să angajeze. Tocmai de aceea am depus un amendament în acest sens. Un alt amendament se referă la digitalizarea serviciilor publice, lucru care va permite acestora să gestioneze mai bine activitatea lor. Serviciile vor funcționa mai bine și, în plus, se va asigura o transparență maximă. Mi se pare fundamental ca toate serviciile din statele membre să facă schimb de bune practici, astfel încât um, cele care sunt uh, cele mai performante să le ajute pe cele care trebuie să se îmbunătățească. În încheiere vreau să amintesc că această rețea a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă trebuie să contribuie și să uh, încurajeze să completeze politica națională de ocupare a forței de muncă fără a limita marja de acțiune a statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Munir Saturi, raportor de la Vers. Mulțumesc, doamna președinte! Dragi colegi, dați-mi voie mai întâi să spun că sunt extrem de mulțumit de această muncă colectivă pe care am făcut-o împreună. Părea un subiect foarte tehnic, dar știam bine că este un subiect fundamental pentru cetățenii europeni. Mi se pare că coordonarea serviciilor publice de ocupare este extrem de importantă, trebuie să încurajăm bunele practici și cred că ați înțeles Amendamentele pe care le-am prezentat în numele ecologiștilor se referă la egalitatea de gen, la nevoile de formare, în ce privește tranziția ecologică, pentru că această tranziție ecologică trebuie să fie un vector care creează locuri de muncă durabile pentru cetățenii noștri. Și, de asemenea, am uh, spus că ar trebui să se dea mai multă asistență șomerilor, um, iar aceasta ar trebui să fie personalizată. Mă bucur că toate grupurile susțin acest uh, text. Avem vreo 60 de amendamente în total, iar dezbaterea dintre noi cu siguranță îl va ajuta pe domnul Bizaro să redacteze compromisuri bune. Mă bucur de asemenea că se dezbate cooperarea permanentă dintre serviciile publice de ocupare a forței de muncă privații oricum se organizeze singuri, dar mi se pare important ca și serviciile de stat să se organizeze tot așa, într-o formă durabilă. Cred că ați înțeles că prin amendamentele noastre noi nu dăm un cec în alb, nu încercăm să dăm autorităților politice din Parlament dreptul de monitorizare, ci pur și simplu să transmitem un simbol de cooperare de permanentă care nu face decât să, aduce, să aducă avantaje tuturor. Deci mă bucur foarte mult că o să am ocazia să lucrez la acest dosar cu ceilalți raportori din umbră și cu domnul Pizarro și mi-exprim speranța că vom reuși să redactăm cel mai bun text posibil pentru noi și pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate colega. Îi dau acum cuvântul raportoare din umbră de la ECR, Beata Siglo. Dziękuję bardzo pani, <clears throat> szanowna pani przewodnicząca, koleżanki. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Am citit toate aceste amendamente și aș avea câteva observații de făcut. Mai ales în ce privește prima parte, cea cu caracter general. Amendamentele noastre vizează competența competență care ar trebui să rămână exclusiv în mâinile statelor membre, formarea personalului, de pildă. Pentru că sunt aici și lucruri care, cred, depășesc uh, mandatul. Se vorbește de sănătate, de pactul verde și altele. Noi uh, nu vrem să existe o perioadă fixă, o durată de funcționare bine definită, Am vrea, bineînțeles, să putem să facem o evaluare a acestei rețele, a modului în care funcționează și înțelegem că va trebui să îi uh, dăm și priorități care țin de pactul verde, dar nu ar trebui să fie singurul obiectiv al autorităților. Pentru că mi se pare că ce li se cere acestor autorități acum le depășește pur și simplu domeniul de activitate. Avem uh, amendamente cu privire la cooperarea cu țările terțe. Mie mi se pare că o astfel de politică, din nou, este responsabilitatea exclusivă a statelor membre. Doar acestea pot să decide cu cine vor să coopereze și cum. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu-l văd pe Costas Arvanitis în sală raportorul din umbră de la GUE. Prin urmare, îi dau acum raportorului principal. Ne cerem scuze că am început fără dumneavoastră, dar îmi închipui că sunteți foarte ocupați, de-aia n-ați putut să veniți la timp. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu é que... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Da, îmi cer scuze pentru că am sosit mai târziu. Vreau să încep prin a vă mulțumi tuturor pentru interesul pe care l-ați uh, manifestat pentru acest raport. Am primit 59 de amendamente. Ele sunt uh, o mărturie a interesului care există pentru acest raport. Amendamentele au îmbunătățit textul proiectului de raport și chiar și cele cu care nu sunt de acord uh, mi se par binevenite pentru că ne ajută să dezbatem mai în profunzime uh, toate aceste idei. Unele amendamente se referă la obiectivele pe care trebuie să și le asume serviciile publice de ocupare a forței de muncă, astfel încât ele să se adapteze mai mult la realitățile curente. Vrem să creștem participarea partenerilor sociali, să promovăm egalitatea de gen, o temă foarte importantă pentru noi. Vrem să existe politici de combatere a șomajului pe termen lung, vrem să îi încurajăm pe lucrătorii cu dizabilități și, bineînțeles, am făcut trimitere și la pilonul european al drepturilor sociale și la obiectivele de dezvoltare durabilă. Să nu uităm nicio clipă obiectivele din tratatele fondatoare ale Uniunii Europene, progres social, ocupare pentru toată lumea și politici transversale și mai subliniez, cred că cu toții sunt de acord cu asta, subliniez trebuie să modernizăm serviciile publice de ocupare pentru ca ele să poată face față noilor provocări de pe piața muncii, transformarea tehnologică și toate celelalte schimbări pe care le vedem în câmpul muncii. Spuneam așadar că avem 59 de amendamente, cam toate spun același lucru. Toate conțin cam aceleași idei, vin cu câteva formulări uh, îmbunătățite. Două chestiuni cred că sunt uh, ceva mai delicate. În primul rând, care ar trebui să fie rolul Parlamentului în uh, raport cu această rețea? Rețeaua ar trebui să primească un accept de renoire din partea Parlamentului la fiecare șapte ani. Asta ar fi o posibilitate. Sau ar trebui să optăm pentru o structură permanentă. Noi considerăm că cel mai important ar fi să dăm Parlamentului un rol activ în calitate de legiuitor. Deci să nu ne limităm la o poziție pasivă, să dăm un aviz din când în când. Cred că cel mai bine ar fi ca Parlamentul să își mențină rolul de legiuitor. A doua chestiune delicată, cea care a generat dezbateri, se referă la cooperarea dintre serviciile publice de ocupare din statele membre și cele din țările terțe, lucru care va căpăta și mai multă importanță după plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeană, lucru care s-a întâmplat la sfârșitul ianuarie. Avem nevoie de o abordare echilibrată, să ținem seama de constrângerile bugetare ale rețelei și, totodată, să ne asigurăm că această cooperare poate avea loc acolo unde este necesar. Toate grupurile politice din Parlament susțin această rețea și o să facem tot ce putem astfel încât să producem un raport cât mai echilibrat care să reflecte în cea mai mare măsură opinia majoritară a colegilor. Bine, mulțumesc foarte mult! Acum o să-i dau cuvântul lui Juan Dinelli de la Neafiliați. Mulțumesc, doamna președinte. Ideea de a consolida aceste servicii publice de ocupare este una care ne unește pe toți. Avem nevoie de un schimb de bune practici și de o îmbunătățire a serviciilor publice oferite celor care sunt în căutarea unui loc de muncă. Susțin abordarea raportorului, este foarte important acest proces. Noi am uh, depus amendamente prin care uh, cred că ar trebui să modificăm puțin avizul. Suntem într-un moment crucial al Uniunii Europene și trebuie să arătăm că consolidarea cooperării serviciilor publice de ocupare nu trebuie să fie un proces care să funcționeze doar de dragul său, ci pentru a îndeplini niște obiective de progres, de ocupare socială. Avem uh, acum un pact verde european și toate politicile, măsurile Uniunii Europene trebuie să contribuie la îndeplinirea acesteia. Asta înseamnă că trebuie să accelerăm tranziția către un nou model de a trăi, de a consuma. Mai ales, însă, trebuie să uh, favorizăm o tranziție justă, care să includă pe toți, în linie cu obiectivele de mediu și fără a sacrifica locuri de muncă. Nimeni nu trebuie să rămână în urmă. Președinte intervine. Citiți cu o viteză mult prea mare, interpreții se, nu reușesc să țină pasul. Da, doamnă președinte, îmi cer scuze, întotdeauna mă stresează că nu am suficient timp la dispoziție, n-am înțeles câte minte mi-ați acordat, îmi cer scuze. O să închei spunând că doar uh, prin uh, astfel de politici putem să generăm un impact pozitiv asupra uh, Um, societății și cetățenilor și doar astfel Parlamentul va putea să demonstreze că și-a înțeles bine rolul. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul, voi da cuvântul acum Comisiei, domnul Stefan Nelson. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte, mulțumesc de asemenea raportorului și raportorilor din umbră. Nu sunt multe de spus acum. S-a lucrat foarte bine aici, toată lumea a lucrat foarte bine și noi uh, vă suntem recunoscători pentru faptul că luați uh, cunoștință de această rețea a serviciile SPOFM uh, ca um, structură de sprijin pentru tot ceea ce fac serviciile publice de ocupare a forței de muncă la nivel național nu este o activitate prezidată de comisie, ci de uh, aceste servicii publice de ocupare însele. Așadar, e un instrument care sprijină aceste servicii în activitatea lor foarte importantă de implementare a politicilor pe care dumneavoastră, ca legiuitori, le stabiliți, cum ar fi uh, garanția pentru tineri, implementarea Fondului Social European și așa mai departe prin uh, schimburi constante și prin uh, evoluțiile constante, această cooperare e îmbunătățită permanent. Deci, cred că sunt doar câteva lucruri de spus. E foarte bine că se dau aceste semnale legate de digitalizare, de consolidarea trimiterilor la uh, pactul ecologic și uh, multe dintre celelalte propuneri de modificare a raportului Poate în legătură cu încadrarea în timp, aș spune ceva. Felul în care ne stabilim calendarul uh, e legat doar de uh, cum se stabilește bugetul. Nu vrem să oprim rețeaua, dar există această posibilitate ca colegiuitorii uh, să intervină mm, pentru a actualiza rețeaua. În legătură cu cooperarea internațională, trebuie spus că ea are loc decizia permite această cooperare, însă dacă insistăm prea mult pe ea, s-ar putea înțelege că e vorba mai mult de un organism internațional, așa că am vrea să fim mai prudenți aici. Acestea sunt elementele principale din punctul nostru de vedere și vă mulțumesc pentru acest raport excelent. Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă raportorul dorește să mai adauge ceva, dacă nu, o să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și raportorului principal și vă reamintesc care sunt termenele uh, pentru acest raport, pentru modificări, propuneri de modificări, amendamente. Termenul a fost 30 ianuarie, vor fi discutate în comisie astăzi și vor fi votate pe 26 martie. Trecem acum la votul electronic. Primul dosar, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, aspectele sociale și de ocupare în uh, raportul, raportul anual de creștere 2020. Cu aceasta, o clipă vă rog, spune doamna președinte. Queria fazer um, um, uma comunicação Neste momento há dois... Înainte trebuie să fac un anunț. Uh, în acest moment avem două locuri noi pentru Renew care nu pot fi ocupate de membrii supleanți. Avem acum 53 de membri în comisie și nu putem avea 55 de voturi. Începem votarea. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 109. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, se aprobă. Doriți să verificăm? Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic. Îmi cer scuze, intervenție din sală. Puteți repeta ce compromis votăm? Ai, unde verificăm? Compromisul E. Deschidem votul. Votăm pentru compromisul E verificăm, de fapt, votul uh, pe cale electronică pentru compromisul E. Se pare că e ceva nedumerire în sală. Vom verifica votul pentru compromisul E pe cale electronică. Nu trebuie să mai întreb cine e pentru împotriva și se abține, deci votul este închis acum și se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 156, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Da, la sua lingua. Doamna președinte, vă rog frumos să ne înțelegeți, pentru că este un decalaj în interpretare, pentru că vorbiți o altă limbă. Este o mică întârziere și de asta sunt nedumeriri la vot. Mulțumesc! Obrigada, vou tentar ser mais lenta. Mulțumesc, spune doamna președinte. Voi încerca să cu un pic ritmul. Votăm acum amendamentul 156, prima parte. Este vorba un, de un vot suplimentar la compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. G. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 188, partea a doua, în adăugire la compromisul I, pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să verificăm electronic. Votăm acum amendamentul 188, partea a doua. Se închide votul și amendamentul a fost respins. Compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul L. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm electronic. Compromisul L. Votul este deschis. Dacă toată lumea a votat, închidem votul. Se adoptă. Compromisul KA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru. Nu. Compromisul M pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 5 pentru. Nu, să începem din nou. Cult 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vom vota compromisul AQ pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul O pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult? Nu. Compromisul Q pentru Q. Compromisul Q pentru Q. De la Quentin, spune domnul președinte. Q. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic compromisul Q. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Închidem votul. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. A fost respins cu două voturi. Amendamentul 183. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm electronic. Amendamentul 183. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 127 pentru... Nu. A devenit caduc. Amendamentul 131 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul S pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul T pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 281 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AT pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom vota amendamentul 322, a doua parte, pentru, Votăm amendamentul 328, partea a doua, o adăugire la compromisul Z. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic. Amendamentul 328, partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis și se respinge. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 320, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Verificăm amendamentul 320, partea a doua. Ați votat cu toții, votul este închis și de, se respinge. Trebuie să repetăm votul. Să repetăm votul. Amendamentul 320, partea a doua. Votul este deschis. Dacă ați votat cu toții, închidem votul și se respinge. Compromisul 338 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 339 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri, adop se adoptă. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așa cum trecem la citări, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, nu. 2, 4 și 14 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri,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 Compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AX pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AH pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AI pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AJ. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AK. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AW. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AW. AL. Îmi cer scuze. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AM, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AN, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AS, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AO, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AU pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AZ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AV pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul la considerentul 1A, 90, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AY pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu aceasta ajungem la votul final pe cale electronică. Votul este deschis. A votat toată lumea. A votat toată lumea, votul este închis și se adoptă. Dăm Felicitações à relatora. Felicitări raportare, Clara Dobrev. Trecem la următorul vot. Strategia UE pentru disabilități post-2020. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 147. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Este vorba de amendamentul 149. Sunt S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 150. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. nouăsprezece, partea a doua, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 225 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua a amendamentului 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...241 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 242 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 257 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 272 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte a amendamentului 275, precum și amendamentele 276, 277 și 278, amendamente identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Este vorba de partea a doua a amendamentului 275, precum și 276, 277 și 278. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Vă rog. Îmi cer scuze, aș dori să reamintesc tuturor că citiți aceste voturi în portugheză, deci traducerea trebuie să se facă de două ori și există o întârziere. Este destul de complicat să identificăm numărul, uh, ne ia timp să găsim amendamentul și noi avem și interpretare prin uh, limbajul semnelor, deci uh, faceți foarte bine, dar vă rog să ne dați puțin mai mult timp. Mulțumim, îmi cer scuze. Desculpem, eu perdi. Emenda 286. A favor. Amendamentul 286 pentru, împotriva, abțineri, respins. 288 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, compromisul 13 pentru, se adoptă. Compromisul 16 pentru, Compromisul 18, spune președinta, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 305, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 307, pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, se adoptă. 311 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prima parte a amendamentului 326 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? Ok, verificăm prima parte a amendamentului 326. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prima parte a amendamentului 325 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 338 și 43 identice împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 354 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 310, pe prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Verificăm a doua parte a amendamentului 310. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 308, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 356 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 360 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, în, compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 376 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 380 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 381 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-a respins, dar verificăm. 381 s-a deschis votul. Já todos votaram? Está encerrada a S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 412 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 413 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 414 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 416 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 425 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. 427 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 428 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. 428. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 429 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 430 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 432 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 434 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. mai multe amendamente împreună, 410, 445, 447, identice pentru, împotrivă, abțineri, Estamos a votar várias emendas juntas, mas apenas Votăm mai multe amendamente împreună. 410, 445, 447, 448 și 456. Sunt identice și le votăm în bloc. Cine este pentru? putem să avem un vot separat pe 445 pentru că noi avem altceva pe lista de vot. Sunt identice aceste amendamente. You can go uh, on voting. Thank you. Estamos a votar estas emendas. Votăm așadar aceste amendamente în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Patru Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 454, 462, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 455 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 458 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 461 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 465 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la referiri și considerente. Amendamentul 1 este, a fost retras. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 4, 5 și 6 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 și 28 identice pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Nu, acesta este caduc pentru că amendamentul nu a fost adoptat. Să votăm amendamentele 26, 27, 42, 51, 52, 53 în bloc sunt identice, inclusiv 53 și 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. de, în, din nou un bloc 29, 30, 49, 57, 58 și 65. Vot unic. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 32. Verte. A este está S-a închis votul. Se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 este caduc. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38, 39 și 40, nu, 38 și 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, 43, 44, 45, 46 și 47, vot în bloc, sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 55. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 60, 61 și 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, pentru, ă, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pasar a compromis 1. Ajungem la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 88. S-a deschis votul. Da, se sunt aberte. Acum s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, 108, își cere scuze, doamnă președinte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 123. Haideți să verificăm 123. S-a deschis votul. Já todos votaram? A votação în encerrada. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. La 128 s-a deschis votul. S-a închis votul. La egalitate. Prin urmare se respinge. 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic și aici. 129. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. La fel, egalitate. Prin urmare, se respinge. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Mergem la amendamentul 134, 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum supunem la vot acest proiect de moțiune prin vot electronic. Întregul text. Am deschis votul. A votat toată lumea.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 care vizează bugetul pe 2021. De fapt, votăm imediat. Amendamentul 1. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic la amendamentul 10. Votul e deschis. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă, cred, dar haideți să verificăm electronic. La 11. Votăm electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. Se respinge. Amendamentul 13, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Tot la 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic partea a doua la amendamentul 13. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Amendamentul 14. Am deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. La 15 am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum urmează 28. Doar partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum supunem la vot întreaga rezoluție. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Então, obrigada a todos os relatores destes fecheiros. Mulțumim uh, raportorilor, mulțumim interpreților și ne cerem scuze pentru că am vorbit atât de rapid. Uh, e prima dată că am avut ocazia să prezidez această ședință și poate că au fost uh, unele lucruri pe care aș, fi putut să le fac mai bine, mă voi strădui pe viitor. La ora 11 începem ședința coordonatorilor. Mulțumesc!